votul privind cele șase rezoluții referitoare la situația din Republica Democratică Congo. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul punct îl reprezintă votul privind cele șase moțiuni de rezoluție privitoare la Nepal. Există câteva amendamente orale din partea domnului Romeva Rueda. Foarte pe scurt, domnule președinte, am câteva amendamente orale pe care le-aș putea citi în bloc și pe care apoi le-am putea vota în bloc. Primul se referă la înlocuirea termenilor civil war prin armed conflict. Apoi, la paragraful N, înlocuirea uh, termenului de acolo cu foștii combatanți maoiști. Iar la D, înlocuirea termenului uh, terminate prin abolish, apoi înlocuirea termenului demise prin abolish, la nouă înlocuirea CPN bară M prin UCPN bară N, la K înlocuirea termenului de acolo cu close to, în apro aproximativ, și la alineatul 1 să uh, eliminăm la, la punctul 15 ultima parte a tezei, dar regretă că statutul său ca organism independent nu a fost instituit în lege, prin lege, și în fine să eliminăm termenul revolutionary. Acestea sunt toate amendamentele orale și sper că toată lumea este de acord cu ele, așa că nu cred că, adică cred că este suficient să le includem în procesul verbal. Și au fost distribuite grupurile, Deci ar trebui ca toate grupurile să le aibă deja înscris, spune vorbitor. Există obiecții? Nu? Supunem la vot amendamentele orale. Le votăm în bloc. Acestea patru. Cine pentru? Împotriva abțineri? S-au adoptat. Apoi avem alineatul 23. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Considerentul L. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Considerentul M pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum rezoluția în întregime pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și în fine, votul privind șase moțiuni de rezoluție privind Libia va fi vot cu apel nominal pentru rezoluția în ansamblu. Deci vă rog să vă pregătiți cartelele electronice. Se deschide votul. The vote is closed. S-a închis votul. A votat toată lumea. Și domnul Posselt în spate. Da, foarte bine. Jetzt sind wir alle. Also the, the, the vote is closed. S-a închis votul. Și s-a adoptat. Now I still have some... Mai am încă niște declarații de făcut. O să citesc în limba cehă. Janin Henis Aș vrea să vă spun că doamna Enis Plașa și domnul ne au comunicat în scris că se retrag din uh, pozițiile de euro.